trebuie să transmitem un mesaj nu doar din partea uh, instituțiilor europene, ci din partea tuturor statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule comisar, spune președintele, și cu asta am încheiat dezbaterea privitoare la cazul Lai Weiwei. Se va vota în această după-amiază, după ce uh, terminăm dezbaterile cu celelalte două cazuri. Și acum următorul punct pe ordinea de zi este interzicerea alegerilor pentru guvernul tibetan aflat în exil în Nepal. Dau cuvântul domnului Pașca. Vážený pán predsedajúci, vážený pán Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, cred că am constatat cu toții că tibetanii aflați în exil se luptă pentru a-și conduce propria țară și Liderul spiritual, Dalai Lama, a încercat de ani de zile să discute, să negocieze cu autoritățile din China. Numai că ei sunt văzuți ca un obstacol în calea pretențiilor Chinei de a pune mâna pe acest întreg teritoriu pe care îl consideră ca fiind parte din uh, teritoriul său național. Însă, China nu poate să facă abstracție de uh, părerile în acest sens a marilor săi vecini. Și știm că uh, principalul partener economic al Nepalului în regiune este China. Tocmai de aceea noi am uh, făcut parte de uh, opinia noastră guvernului nepalez, însă acest lucru nu este suficient pentru că principala putere regională acolo este China, deci noi trebuie să ne adresăm Chinei și încercăm să facem acest lucru prin intermediul acestei rezoluții. Mulțumesc spune președintele. Acum are cuvântul domnul Charles Stanek pentru două minute. De la abolirea monarhiei uh, din Nepal și alegerea guvernului maoist din Kathmandu, influența Chinei a fost din ce în ce mai mare și atunci nu este nicio surpriză că autoritățile din Nepal au interzis um, tibetanilor care trăiesc în exil să uh, organizeze alegeri pentru um, alegerea guvernului în uh, exil și a primului ministru. Um, China a ales să intervină în mod neoficial în desfășurarea unor alegeri care au loc într-un alt stat suveran și acest lucru reprezintă o amenințare. Liderul spiritual Dalai Lama a subliniat că um, se cere o autonomie maximă pentru Tibet și nu independență. De asemenea, Chiar democrația Nepalului este susținută de mm, mm, mm, fondurile care sunt plătite prin intermediul contribuabilor europeni și atunci nu trebuie să uităm că viața și istoria Tibetului trebuie să fie o inspirație, un, motiv de inspirație pentru noi toți. Sper că într-o zi, uh, în locul acestui sistem opresiv, uh, democrația va reuși să domnească și în aceste zone. Mulțumesc! Ați, ați avut două minute la dispoziție și ați utilizat numai un minut și 50 de secunde, așa că mai aveți, mai aveți puțin timp la dispoziție. Doamna Lichtenberger, următorul vorbitor. Mulțumesc, uh, domnule președinte și dragi colegi. Se pare că represiunea, reprimarea culturii tibetane de către chinezi uh, se pare că nu este suficientă. Iată, situația s-a înrăutățit în loc să progreseze. Iată că acum chinezii exercită presiuni și asupra vecinilor pentru a interzice dreptul la vot tibetanilor din exil se încearcă să se pună bețe în roate sau să se interzică cu totul acest drept. Că de ani și ani de zile se fac mari presiuni asupra Nepalului de către China, atât în ce privește primirea fugarilor, cât și de, uh, în probleme cum ar fi dreptul de vot al tibetanilor. în cazul în care aceste drepturi uh, vor uh, fi garantate, trebuie să ne bucurăm, dar avem și niște concluzii de tras, anume guvernul chinez exercită presiune atât asupra partidului frate din Nepal, ca să acționeze uh, împotriva uh, Tibetului și, uh, din păcate, Nepal se supune acestei, acestui dictat chinez. Noi trebuie să reacționăm incisiv, cu cereri foarte uh, severe și serioase. Mulțumesc acum, doamna Oiuland. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra trei puncte și mai ales a trei amendamente alde la această rezoluție. În primul rând, noi am depus aceste amendamente bazându-ne pe faptul că Republica Populară China ocupă în mod abuziv teritoriul Nepalului. Apoi ne-am bazat și pe faptul că alegerile pentru guvernul din exil au fost interzise deși era vorba despre alegeri pentru un guvern în exil, asta nu înseamnă că drepturile legitime ale uh, uh tibetanilor trebuie tot timpul călcate în picioare. Și știm foarte bine că Beijingul profită de prezența refugiaților tibetani pentru a exercita presiuni asupra guvernului nepalez și, uh, uh, de fapt, nu fac decât să toarne gaz peste foc și caută un argument pentru a declara războiul, așa cum s-a întâmplat, uh, știți foarte bine, cu uciderea lui Franz Ferdinand înainte de declanșarea celui de-al doilea război mondial. Știți foarte bine că Parlamentul European nu poate decât să protesteze și de aceea vrem ca această rezoluție să fie votată. Mulțumim. Acum are cuvântul doamna Geringer de Oedenberg. Dziękuję, panie przewodniczący Mulțumesc, domnule președinte. În țara mea avem foarte multă experiență în ceea ce privește guvernele în exil. Între 1939 și 1990 am avut 15 uh, prim-ministri și 6 președinți în exil. Totuși, în Polonia, am continuat întotdeauna să ne luptăm pentru democrație și până la urmă am reușit în 1989 când s-a instaurat, uh, s-a născut un nou stat uh, democratic polonez. Republica democratică a Nepalului se află și ea în fața unui nou început. Um, trebuie să fie um, votată o nouă Constituție în luna mai și ar fi păcat ca Nepalul să încalce aceste principii și să limiteze drepturile tibetanilor. Atitudinea autorităților nepaleze care au interzis tibetanilor să voteze pentru un guvern în exil este, din punctul meu de vedere, ceva inacceptabil. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a neutraliza influența Chinei asupra Nepalului. Tibetanii trebuie să uh, își primească dreptul de a vota și de a-și exprima opiniile. Ca și în Polonia, guvernul în exil trebuie să își poată continua activitatea. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Mann este următorul vorbitor. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Pe data de 20 martie, 80.000 de tibetani aflați în exil au participat la, alegerea, la alegerile pentru guvernul din, în exil. Parlamentarii, uh, colegii noștri au fost prezenți ca uh, observatori electorali. Am, și s-a văzut ce s-a întâmplat, alegerile au respectat uh, principiile democratice, singura problemă s-a evit în Nepal Nepalul care se află sub o continuă presiune din partea chinezilor și uh, care a interzis uh, participarea la alegerea tibetanilor aflați la Kathmandu. S-au confiscat urnele, s-au închis secțiile de votare, dar uh, e vorba de un guvern suveran, nu este un stat vasal Nepalul. Guvernul de la Kathmandu trebuie să demonstreze că se poate elibera de sub presiunea chineză

Now, Mr. Arsenis, on behalf... Mulțumesc acum domnul Arsenis din partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Trebuie să luptăm pentru a apăra drepturile omului și acest lucru nu este valabil numai în Africa de Nord sau în țările care eh, sunt eh, vecine apropiate. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă peste tot în lume și trebuie să exercităm presiunea asupra tuturor guvernelor care nu respectă drepturile omului. Domnul Verhofstadt a spus că de multe ori aceste întâlniri la nivel înalt sunt uh, o ocazie de un schimb de opinii ipocrite și că de fapt numai interesele economice contează. Da, este adevărat. Știm că în uh, negocierile cu regiunea Mercosur am acceptat ca 11% din pădurea amazoniană să fie sacrificată în numele intereselor comerciale. Și nu ne uh, uităm de asemenea faptul că comisarul însărcinat cu schimburile comerciale uită parcă de celelalte centre de interes europene. Acest lucru sau ceva similar se întâmplă și în China și mai ales în Tibet. Aici nu e vorba numai despre drepturile omului și nu e numai o competență a doamnei Ashton, ci și a comisarului de Gucht. Mulțumim, domnule Arsenic. Acum are cuvântul doamna Grisbeck numele ALDE. Mulțumesc. Domnule președinte, dragi colegi, timp de prea mulți ani de zile Nepalul s-a aflat sub presiunea chinezilor și acum iată că interzice dreptul de vot cetățenilor tibetani. E clar că Beijingul și-a găsit un nou aliat în vânătoarea sa de tibetani și acest nou aliat este Nepalul. Dar mm, nu e vorba doar de alegeri, pentru că timp de mai mulți ani de zile, iată că guvernul nepalez, sub presiunea autorităților uh, chineze, restrânge din ce în ce mai mult libertatea de exprimare a tibetanilor care trăiesc în exil în Nepal. În luna iunie, anul trecut, Kathmandu a predat uh, chinezilor refugiați tibetani. Se desfășoară arestații preventive, interdicții a unor manifestații și chiar interdicția de a se deplasa uh, au devenit lucruri uh, de zi lucru care se întâmplă zi de zi pentru tibetani. Deci trebuie nu doar să ne indignăm, ci să condamnăm cu fermitate aceste acte de represiune din Nepal și, în general, prea numeroasele încărcări ale drepturilor omului și ale uh, uh, Convenției Internaționale a Drepturilor Civile și Politice. Cerem Nepalului să înceteze cu aceste hărțuieli și cu maltratările uh, uh, cetățenilor săi. Uh, și ale tibetanilor. E un lucru foarte trist pe care îl constatăm uh, dacă ne gândim la istoria de palului care a fost întotdeauna ospitalier cu uh, tibetani. Mulțumesc. Merci. Now we will have Mr. Mulțumesc. Și acum domnul Romeva Iroeda, din partea vezilor. Thank you so much. Uh... Mulțumesc. Este evident că tibetanii care trăiesc uh, la Kathmandu nu au putut uh, vota din cauza influenței exercitate de China și acest lucru este revoltător. Acești refugiați ar trebui să aibă un minimum de drepturi așa cum cere și, cere și legislația internațională. Și trebuie să ne exprimăm uh, îngrijorarea numai, nu numai legată de aceste uh, de această situație, ci și de faptul că China împiedică un stat suveran să asiste o populație refugiată care are nevoie de ajutor. Delegația Uniunii Europene din Kathmandu ar trebui să monitorizeze îndeaproape situația și înțeleg că în, și, și cred că în situația prezentă nu trebuie să mai așteptăm. Trebuie să ne luptăm cu toate mijloacele posibile. Trebuie să încercăm să deschidem chiar acum dialogul, pentru că altfel nu vom reuși niciodată. Domnul Romeva, vă mulțumesc. Acum domnul Tavares, în numele GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns că tibetanii n-au dreptul la autodeterminare și n-au nici măcar autonomie în propriul lor teritoriu, acum se mai adaugă și evenimentele recente din Nepal. Li se refugiază drepturile democratice de bază atunci când se află în exil. Cei care eh, critică rezistența tibetană spun că ei de fapt nu sunt motivați decât de Dalai Lama, care este văzut ca fiind un lider nedemocratic. Dar uite că acum vreau să-și aleagă un lider pe cale democratică, prin intermediul alegerilor și este deplorabil faptul că acolo unde existau birouri de vot pentru tibetanii aflați în exil, aceste alegeri nu au putut să aibă loc. Foarte des, guvernele noastre sunt primele care, de fapt, dau apă la moară guvernului din China și uh, închid ochii, pentru că ei nu își doresc decât să le facă pe placă autorităților chinezești și nu văd de ce ar trebui să condamnăm uh, autoritățile de la Kathmandu pentru că fac la fel

Mulțumesc. și acum procedura KHDI. Are cuvântul. Doamna Isaia. Painostus maanpaassa olevaa Tiibetin hallitusta. Mulțumesc. Presiunea pe care o aduce China în uh, situația privind guvernul tibetan în exil uh, a atins niște dimensiuni extreme extreme. Uh, tibetanii nu au putut să voteze pentru guvernul lor în exil și această presiune a Chinei uh, de a, și această politică de o singură Chină este motivul pentru care refugiații tibetani se află sub un control foarte strict în Nepal. Rezoluția Parlamentului vorbește despre mm, situația electorală, dar și despre prezența exagerată a Chinei, trebuie să uh, luăm în considerare gravitatea acestei politici conduse de China. Domnul Kelly dorește acum să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să vorbesc uh, la punctul ăsta, dar uh, pentru că Dalai Lama vizitează Irlanda săptămâna viitoare vorbesc, și vorbește în circumscripția mea la Limerick Eh, iată că aș spune și eu că, mm, iată, comportamentul eh, autorităților din Nepal este absolut de condamnat. Știm ce s-a întâmplat în Kathmandu. Eh, lucru, sigur, s-a întâmplat un lucru foarte trist, pentru că mai, multe, mai multe zeci de mii de votanți nu au uh, putut să-și exercite dreptul de vot. Deci sper că în unanimitate vom condamna aceste fapte și vom pune presiune nu neapărat asupra Nepalului, ci asupra stăpânilor lor, chinezii, ca aceștia uh, să dea mai multă dovadă de mai multă înțelegere uh, și față de Dalai Lama, care va fi uh, binevenit în Irlanda. Thank you, Mr. Kelly. Mr. Rep. Mulțumesc acum domnul Repo. Puhemies, oikeus osallistua democratiaan. Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul la vot este recunoscut în general ca un drept universal. Și aici este vorba despre păstrarea, menținerea culturii și istoriei tibetane și uh, tibetanii și-au ales un lider și ne întoarcem la anul 2009, când politica externă a Europei spunea că Uniunea Europeană va încuraja uh, aplicarea drepturilor omului în această zonă și trebuie să avem o atitudine coerentă, tre- consecventă, trebuie să ne susținem propriile afirmații. Este clar că Nepalul uh, se află sub, o, uh, sub presiunea Chinei și trebuie să le reamintim angajamentele pe care și le-au luat în numele drepturilor omului în convențiile internaționale pe care le-au semnat. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Șefcovici așteaptă să dea un răspuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știm că mai mult de uh, 20.000 de tibetani trăiesc în Nepal. Uh, cu titlu oficial de refugiați. Și ei întotdeauna au dorit să se organizeze în așteptarea unui viitor mai bun pentru Tibet. Știți că pe 20 martie s-au organizat alegeri pentru guvernul în exil și era un pas important către democrație, cu atât mai mult cu cât uh, Dalai Lama hotărâse să se retragă. Activitățile politice ale tibetanilor din Nepal au fost, eh, din păcate, umbrite de faptul că ei au fost împiedicați să voteze și acest lucru nu s-a întâmplat pentru prima oară. Deja anul trecut, pe 20 octombrie, trebuiau să aibă loc alte alegeri și știm că autoritățile nepaleze au venit și au confiscat urnele de vot și au închis birourile de vot. Uniunea Europeană, prin intermediul delegației noastre de la Kathmandu și prin intermediul ambasadelor de la fața locului, monitorizează îndeaproape situația și conlucrează cu autoritățile tibetane aflate în exil. Noi considerăm că acești refugiați trebuie să poată să-și exerciteze dreptul la libera exprimare și dreptul la întrunire. și aceste drepturi ar putea să fie respectate și puse în aplicare în condiții optime și uh, pașnice. Noi credem că toate autoritățile internaționale ar trebui să fie sesizate nu numai la nivel european, ci și uh, uh în altul uh, comisar ONU pentru refugiați. Știți că guvernul nepalez uh, recunoaște acești refugiați, dar încă nu le-a oferit acte și ar trebui ca în curând să facă acest lucru. Cum spuneam, noi monitorizăm îndeaproape evoluția acestei situații și vă vom ține la curent. Vă mulțumesc, dragi colegi, spune președintele. Dezbaterea s-a încheiat aici și vom vota imediat după ce Încheiem dezbaterea la ultimul punct de pe ordinea de zi de azi, respectiv situația din Zimbabwe și din nou dau mai întâi cuvântul autorilor